textul doamnei Kaufmann programul privind o reglementare adecvată și funcțională, REFIT. Are cuvântul raportoarea timp de 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați uh, colegi, comunicarea Comisiei din 2014 pentru a referitoare la uh, refit uh, a, uh, există de mai mult timp. Refit există de, din 2012. Comisia a făcut uh, o propunere pentru mai bună reglementare. Între timp, avem un nou acord interinstituțional între Comisie, Parlament și Consiliu. Programul Refit, Refit joacă un rol central în munca Comisiei uh, și este folosită și în interacțiunea dintre instituții. Tocmai de aceea a venit momentul ca Parlamentul să aibă o poziție față de acest program. Dați-mi voie să mă refer la câteva elemente din raportul adoptat de la, la jurii. Este un lucru pozitiv faptul că domnul Timmermans să uh, a primit portofoliul mai bunei uh, reglementări. Acest lucru a transmis un semnal uh, politic important către cetățenii europeni, că, europeni care văd Europa ca fiind prea birocratică și pe bună dreptate așteaptă o schimbare. Raportul, pe bună dreptate, subliniază că o mai bună reglementare nu ține numai de numărul reglementărilor și de dacă vrem mai multe sau mai puține, ci de calitatea reglementării. o regulă europeană de obicei înlocuiește 28 de reguli naționale, ceea ce deja ă, elimină foarte multă birocrație și consolidează piața internă. Dialogul cu cetățenii europeni, cu partenerii sociali, cu părțile interesate, contribuie la asigurarea că reglementarea europeană este transparentă și orientată către obiective. În raport subliniem faptul că toate părțile interesate trebuie să fie ascultate și luate în considerare. Echilibra, echilibrul și transparența sunt necesare când este vorba de comentariile depuse pe uh, pagina uh, comisiei și când se răspunde la aceste um, comentarii și uh, sunt luate în considerare prin platforma Refit. Deocamdată este prea devreme să evaluăm uh, platforma REFIT, dar vom urmări îndeaproape această procedură. De asemenea, evaluarea de impact uh, trebuie să joace un rol important în reglementare, însă cine face aceste evaluări și când uh, este un subiect care a fost foarte puternic dezbătut în Parlament. Raportul spune clar că noua comisie de um, control al reglementării uh, nu poate da avize obligatorii. Comisia este un for executiv uh, și are responsabilitatea politică. Trebuie să decidă și să își asume această responsabilitate. Evaluările de impact nu, sunt, nu înlocuiesc deciziile politice. Și în ceea ce privește partenerii sociali, este valabilă autonomia partenerilor sociali. Bineînțeles, se pune accentul și pe eliminarea birocrației, mai ales pentru IMM-uri, care sunt coloana vertebrală a economiei. Și aici este valabil același lucru. Uniunea Europeană nu este o întreprindere, o bună reglementare europeană nu se poate reduce numai la costuri uh, pentru întreprinderi. Um, reducerea povării administra- sarcinii administrative pentru IMM-uri nu trebuie să pună sub semnul întrebării um, drepturile lucrătorilor sau chiar să pună sub semnul întrebării uh, piața internă. Nu în ultimul rând, Parlamentul în continuare va acorda multă atenție acestui program REFIT. Mulțumesc um, de asemenea tuturor colegilor pentru buna cooperare în comisie și în special raportorilor din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Sistemul prezentărilor pe scurt înseamnă că trecem imediat la intervențiilor la intervențiile spontane. Începem cu Angelica Nibler. Un minut. Domnule președinte, dragi colegi, stimată doamnă raportor, aș vrea să spun pe scurt că programul REFIT este unul bun, trebuie salutat faptul că Comisia a, a și retras anumite uh, propuneri, nu putem decât să susținem asta. Aș dori să mă refer la un punct și anume evaluările de impact ale legislației. Timp de mulți ani am uh, insistat uh, ca uh, propunerile și modificările să fie evaluate din punct de vedere al impactului. Și nu putem decât să încurajăm Comisia să fie mai ambițioasă. Există această Comisie pentru uh, controlul reglementării. Noi ne-am uh, propus să creăm un for similar, cum există și în țările de jos și în Germania, ceea ce Uh, face acum Comisia cu uh, Comisia pentru Controlul Reglementării este un pas înapoi. Nu pot decât să fac apel la uh, o abordare mai ambicioasă. Mulțumim, doamnă Nibler. Colegul Negrescu, un minut. Mulțumesc, domnule președinte și eu vreau să încep prin a felicita raportoarea pentru acest document. reglementarea adecvată și funcțională prin programul refit este esențială în sensul creșterii transparenței și îmbunătățirii procesului decizional. încredințarea unui portofoliu privind buna reglementare primului vicepreședinte al comisiei constituie în acest sens un răspuns solicitărilor făcute de parlamentul european în fața creșterii birocrației și scăderii încrederii în uniunea europeană consider important să întărim mai ales dialogul civic și dialogul social și în acest sens întărirea rolului instituțiilor precum comitetul regiunilor sau comitetul economic și social european constituie o prioritate menționată și în acest raport. astfel salut extinderea de asemenea a perioadei de consultare publică la doisprezece săptămâni înainte pe parcursul și după elaborarea legislației pentru o mai mare coerență legislativă avem nevoie să ne asigurăm în primul rând însă că statele membre implementează legislația dar mai ales că cetățenii o înțeleg o aprobă și sunt foarte bine informați. Äh, mulțumim domnule negrescu. domnul notis maria un minut acum. domnule președinte profesor uh, de, universitar uh, care predă probleme legate de instituțiile europene, întotdeauna am subliniat importanța Comisiei. Comisia are instrumentele necesare pentru a eficientiza legile pe care le emitem noi. Comisia însă nu și-a făcut treaba întotdeauna, spre exemplu cu ceea ce a făcut în Grecia cu Troica. Există alte interese care au lucrat acolo, interesele creditorilor. În ultimele luni, Troica a insistat uh, asupra reducerii pensiilor și asupra reducerii diverselor beneficii ale lucrătorilor din Grecia. Acest lucru stă în competența Comisiei? Eu nu cred. La fel și uh, politica fiscală care este impusă Greciei. Deci, ca membru al Troicăi, dumneavoastră vă depășiți toate competențele. Mulțumesc. Mulțumesc. Un minut, domnul Iakovčić. Predsjedavajući, svi uh, smo potpuno svjesni toga da je Europska unija prebirokratizirana. Sam potpredsjednik Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană este o birocrație mult prea mare. Domnul Timmermans, vicepreședintele Comisiei, a vorbit despre acest lucru de mai multe ori. Dar ce, ce facem noi pentru a simplifica aceste proceduri și pentru a fi clari atunci când vine vorba de legislație? Clari în fața cetățeanului, mai ales în fața celor care sunt într-un fel clienții Uniunii Europene. Și mă refer aici în special la IMM-uri. Cum rămâne cu diversele surse de finanțare care provin de la Uniunea Europeană? Există uh, nenumărate reguli și regulamente care trebuie să fie respectate. Unele sunt necesare, dar acestea nu sunt clare celor care trebuie să le folosească și de aceea ar trebui să fie simplificate. Mulțumesc. Domnul, no Domnul Novakov, acum vă rog un minut. was designed... Mulțumesc. Refit a fost prevăzut uh, pentru a fi un pâine de un câine de pază din 2012. A contribuit la reduceri pentru întreprind, de costuri pentru întreprinderi și persoane private. Și asta este foarte bine. Însă rezoluția nu acoperă anumite elemente. Ideea este să, ca lucrurile să fie simple, dar uh, chiar și refit, uh, refitul are 65 de prevederi. Programul de, comisie, de lucru al comisiei include 40 de inițiative refit, dar nu multe dintre ele duc la reducerea sarcinii administrative pentru beneficiarii uh, de finanțare europeană. În același timp, Banii de investiții pentru 2014-2020 sunt peste 250 de miliarde de euro. Miliarde din acești euro sunt, uh, merg în birocrație. În noiembrie 2015, 92% din deputații din acest for au votat pentru o rezoluție pentru a elimina birocrația. Însă puține dintre aceste priorități se regăsesc în rezoluție sprijin uh, misiunea acestei inițiative, dar când lucrurile nu merg cum am uh, planificat, trebuie să uh, revenim la ceea ce ne-am propus. Mulțumesc, spune președintele. Acum îi dau cuvântul doamnei comisar Iorova. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Kaufman pentru acest raport asupra REFIT. Concluziile acestui raport sunt o încurajare puternică pentru comisie în acest domeniu și de asemenea pentru mine personal. Europa trebuie să fie mai eficientă, să devină mai eficientă, să și reducă costurile funcționale și să, să conlucreze mai bine pentru statele membre este un lucru care depinde de noi toți. Succesul nostru în acest domeniu își va aduce o contribuție pozitivă la creștere și locuri de muncă și va lupta împotriva oboselii față de Uniunea Europeană cu care ne confruntăm foarte des. Acest lucru se reflectă Uh, în uh, acordul interinstituțional în legătură cu o mai bună legiferare, adoptat în martie. Raportul uh, adoptat astăzi datează de dinainte, de dinainte acestui acord, deci multe dintre problemele pe care le ridică au fost deja, de fapt, rezolvate între noi. Uh, am adoptat în mai 2015 un regulament în legătură cu mai bună reglement, o decizie cu, în legătură cu mai bună reglementare. Pachetul include o serie de măsuri, cum ar fi un nou consiliu de examinare uh, în domeniul reglementării, cu jumătate din membrii din afara comisiei și prerogativele sale au fost extinse Uh, și la evaluările ex post, noi linii director, noi orientări comprehensive și instrumente pentru o mai bună reglementare prin, uh, în întregul ciclu al politicilor, uh, planificare, evaluare, monitorizare și evaluare, precum și consultare. Este Eh, prima dată când s-a pregătit o asemenea, eh, un asemenea proiect în comisie. S-a eh, înființat o nouă platformă și o primă reuniune a avut loc în ianuarie și sper că primele rezultate vor putea să fie prezentate în această vară. Noul acord interinstituțional în legătură cu o mai bună legiferare include o serie de realizări importante. În ceea ce privește actele de punere în aplicare și cele delegate, abordarea propună, propusă trebuie să faciliteze și să ușureze dialogul între cei doi legiuitori. Uh, va exista o transparență mai mare, permițând uh, actorilor implicați să aibă acces la textul actelor de punere în aplicare și delegate înainte de adoptarea lor. În ceea ce privește planificarea uh, multianuală, acordul interinstituțional uh, prevede o colaborare între instituții și stabilirea de uh, priorități prin programarea anuală și multianuală și identificarea dosarelor prioritare. În ceea ce privește uh, conformitatea de, de reglementare. Fiecare nou act legislativ va uh, menționa cum va fi monitorizată această legislație în viitor pentru a verifica dacă funcționează cum trebuie. Prevederile din REFIT vor avea un rol central în simplificarea legislației existente și în reducerea poverilor de reglementare actuale fără uh, a afecta obiectivele noastre sociale și de mediu. Conlucrăm în, împreună pentru a uh, crea platforme IT comune pentru actele delegate și uh, sperăm că aceste acțiuni vor permite să deschidă activitatea decizională opiniei publice vom începe un dialog cu Parlamentul și cu Consiliul pen, pentru a asigura o implementare la timp a acestor direct, aceste directive pentru a putea să avem rezultate și mai bune pentru cetățeni. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă comisar. Cu acestea s-a încheiat dezbaterea pe acest punct de pe ordine de zi. Votul va avea loc mâine. Referitor la uh, regulamentul de procedură, doriți să interveniți? Da, aș dori să fac o plângere în legătură cu discriminarea. Grupul meu, care a solicitat două intervenții spontane în această seară, nu a primit niciuna. Avem un reprezentant al grupului nostru în această dezbatere și nu am avut posibilitatea de a interveni. Ehm, Stimată colegă, uneori am 9, 10, 15, 18 solicitări de intervenție la CatchDI. Nu pot să distribui uh, la toată, nu pot să dau cuvântul uh, tuturor. Marile grupuri primesc câte ori de două ori, câteodată de două ori cuvântul, câteodată nici oameni din grupul meu nu primesc. Nu se merge în mod arbitrar, ci